possiamo fare nel, nell'ordine. Va bene. Colleghi, buonasera. Bună ziua, dragi colegi. Începem lucrările comisiei noastre cu o ordine de zi încărcată. Reluăm lucrările noastre după pauza de vară. Cum spuneam, o ordine de zi destul de încărcată, punctele cele mai importante din reuniunea de azi și mâine sunt protecția animalelor și violența împotriva animalelor în numeroase state membre, pentru că cetățeni din mai multe cozuri ale Europei ne-au trimis petiții în acest sens. De asemenea, o petiție în ce privește aplicația legislației de mediu în Regatul Unit. Vom lansa dezbateri, de asemenea, în ce privește vizitele din Danemarca, Polonia și Spania. Vom vota raportul anual de activitate al comisiei noastre pentru anul 2012, pe care l-a redactat domnul Macmillan Scott și, foarte important, proiectul de aviz al domnului Chichester în ce privește oportunitatea menținerii sediului dublu al Parlamentului European. De asemenea, va avea loc și discuția despre petițiile cu privire la um, construirea aeroportului de la Notre-Dame-de-Land și vor fi prezenți uh, um, reprezentanții autorităților franceze, ai Direcției Generale de Mediu, precum și uh, petiționarii în cauză. Tot pe ordinea de zi este prevăzut votul mâine dimineață și ca să evităm orice fel de problemă, aș vrea să spun că comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor, fiind primul punct de pernea de zi, înseamnă că votul va începe în jurul lor 9 și un sfert. Și trebuie să încheiem votul până la orele 10. În plus, va trebui să ținem cont de cererile adresate de mai mulți colegi de a vota misiunea, raportul asupra misiunii de la Madrid în prima parte a sesiunii de vot. Și probabil că așa vom proceda, deci vom vota acest raport după primele două rapoarte înscrise pe ordinea de zi în sesiunea de vot. Așa cum v-am mai spus, Autoritățile franceze vor fi prezente mâine cu ocazia dezbaterii despre aeroportul Notre-Dame de Land, precum și petiționarii pentru fiecare dintre petițiile prezentate pe acest subiect. Acum vom începe imediat cu petițiile în ce privește maltratarea animalelor și protecția animalelor și pentru fiecare dintre petiții avem uh, în sală pe cel puțin unul dintre semnatari. Nu am nimic altceva de adăugat în ce privește ordinea de zi de astăzi, deci vă întreb dumneavoastră dacă aveți obiecții, comentarii. Atunci ordinea de zi este adoptată și trec la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi și Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți de acord cu aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 24-25 aprilie, 27-28 mai, 19 iunie și 8-9 iulie 2013. Procese verbale care au fost și publicate, dacă nu sunt obiecții, considerăm că și aceste procese verbale au fost adeptate. Nu are nimeni nimic de spus, deci considerăm că au fost adoptate. Comunicările președintelui, cred că trebuie să o salutăm oficial pe Veta Rida, care s-a ocupat de atât de multe chestiuni importante, mai ales în ce privește petițiile spaniole și I s-a oferit un post cu responsabilități mai mari la Comisia Europeană și vrem să-i mulțumim pentru toată munca depusă în cadrul Comisiei noastre și urăm mult succes în viitoarea ei funcție. De asemenea, o salut și pe Natalia Papasteriado, care acum face parte din staful nostru. Îi urez bun venit! în familia noastră, în familia Comisiei PETI. Nu mai am alte comunicări. Dacă nici dumneavoastră nu doriți să luați cuvântul, vă propun să trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi. Așa cum v-am mai indicat, începem cu dezbaterea despre animale și începem cu petiția 595 per 2012, prezentată de doamna deputat Cristiana Muscardini, o colegă pe care o salut și care este prezentă și în sală. Au existat 349 uh, de semnături la petiția dumnea ei și este o petiție și numele Uniunii, Uniunii uh, Anti-Vivisecției din italiană, din Italia uh, privind interzicerea formelor de cruzime față de animale, inclusiv zoofilia și vivisecția și îi dau cuvântul doamnei Muscardini. Vă mulțumesc, doamnă președinte, așa cum ați uh, indicat și dumneavoastră, am trimis la Comisia PETI mai multe petiții care abordează această problemă a, a uh, maltratării animalelor. Și au apărut și unele aspecte noi, respectiv relațiile sexuale cu animalele. Relații sexuale care, din păcate, se practică în mai multe țări europene. În unele țări există acum legi care sancționează aceste relații, de exemplu Germania, ori în Italia încă nu există o asemenea legislație. Și există și alte țări în care, din toate documentele pe care le-am citit și pe care uh, asociația noastră le-a trimis și Comisiei PETI, ei bine, în țări precum Danemarca există adevărate bordeluri unde se poate plăti pentru a avea relații sexuale cu animalele. Au existat uh, uh, știri din când în când în ziare și continuă să apare și există și uh, site-uri internet. La acestea se adaugă toate documentele, uh, ați văzut și nenumăratele fotografii pe care vi le-am trimis, unde uh, um, e, sunt fotografii uh, cu scene de vivisecție sau de violență împotriva animalelor. Nu este normal să mai folosim pretextul că uh, animalele suferă pentru a salva vieți omenești și că nu se poate fără experiențele pe animale. Ori, uh, s-a dovedit că aceste experiențe sunt total inutile și, de fapt, e vorba numai despre niște uh, profituri economice pentru acele asociații uh, sau laboratoare care practică aceste experiențe. Și că e vorba despre câini sau despre primate, toate aceste animale suferă inutil. Europa s-a ocupat de aceste problematici. Există deja legislație în ce privește vivisecția, s-au făcut uh, progrese, dar din păcate mai rămân multe de făcut și această petiție care a fost semnată de atât de multe persoane are tocmai acest scop, să facem în așa fel încât eforturile depuse până acum să nu înceteze, pentru că mai este cale lungă de parcurs și noi cerem uh, Comisiei de Petiții să fie fermă și să ceară Europei să se redacteze o legislație comună pentru a se interzice, pe de o parte, vivisecția uh, și pe de altă parte relațiile sexuale cu animalele. Vă mulțumesc! Mulțumim, uh, doamnei deputat Muscardini. Dau cuvântul domnului Lorenzo Croce, care este semnatarul uh, celei de-a doua petiții pe această temă. Nu este încă în sală. Credo, președinte, că al post de... Cred, doamnă președinte, că poate în locul domnului Croce este prezent uh, avocatul Circone, care ar putea să ia cuvântul. Nu. Mi se spune că a, nu a putut să vină și că a trimis discursul care a fost uh, distribuit tuturor membrilor comisiei. Anyone? from the Commission, anyone, we Mr. Hansen. But we have not anyone else? Not on this one. Not on this item. Next item. Allora, do la parola per... Atunci dau cuvântul Comisiei domnului Hansen. Thank you very much, madam. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă, stimați membrii acestei comisii. Mă numesc Bjorn Hansen sunt șef de unitate la Comisia Europeană și suntem responsabili pentru punerea în aplicare a directivei privind experimentele de laborator pe animale. Doamna președinte ne-a spus că nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci nu doresc să repet cele ce se regăsesc în documentul pe care l-ați primit, ci pur și simplu nu putem adăuga nimic în plus pe lângă cele pe care le-am, uh, vi le-am transmis în scris tocmai pentru a economisi timp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Fișo de... Mulțumesc. E foarte bine, ne permite să fim foarte eficienți. Este un apel pe care l-am lansat în nenumărate rânduri reprezentanților comisiei și anume să nu mai repete ce scrie deja în documente. Oricum, când comisia trimite un reprezentant, ne așteptăm uh, ca dumneavoastră să ne spuneți ceva în plus față de ceea ce ne-ați trimis în scris. În cazul în speță nu este cazul, așa încât uh, am să dau cuvântul colegilor. Și pot să spun că comisia nu a răspuns la întrebările care au fost adresate. Dumneavoastră v-ați mulțumit să ne trimiteți o notă tehnică în care ați spus că perimetrul dumneavoastră de competențe era foarte limitat și că nu puteați să uh, faceți nimic în domeniile denunțate de către uh, autorii petițiilor. Deci vreau să dau și cuvântul colegilor. Dorește cineva să ia cuvântul? Someone is asking for the floor. Mrs. Hawken. Uh, yeah. Doamna Aucă. Vă mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește vivisecțiile, eu am fost membru în Danemarca al uh, grupului de lucru guvernamental, unde am discutat vivisecțiile și problema legată de aceste procedee, reprezentând interesele asociațiilor care apără interesele animalelor. Cred că dacă nu mă am reușit să creăm un mediu sigur care ne asigură că animalele între aceste experimente se bucură de condiții normale de trai și nu sunt păstrate într-o stare vegetativă în uh, cuști. Cred că asemenea animale care fac parte din experimente științifice sunt, um, se bucură de condiții de Uh, trai mult mai bună decât în uh, sectorul alimentar, de exemplu. Dar problema este legată de costurile presupuse respectării standardelor impuse de uh, cadrul legislativ existent. Și încă de pe atunci, din, de la jumătatea anilor 90, am spus că uh, există un interes uh, financiar puternic din partea industriei de a renunța la experimentele pe animale pentru că acestea sunt pur și simplu prea scumpe. Și să nu uităm că avem în fața noastră o problemă cu două tăișuri. Avem, pe de-o parte, regulamentul care reglementează produsele cosmetice și știm uh, că în uh, Europa se face reclamă pentru faptul că produsele cosmetice europene sunt obținute fără a recurge la experimente pe animale, dar dacă, pers- dacă persoanele se îmbolnăvesc în urma folosirii unui asemenea produs, um, acest lucru înseamnă că, de fapt, uh, protecția consumatorului în Europa este mult mai uh, diluată decât uh, protecția consumatorului din Statele Unite ale Americii, de exemplu, între, unde poziția este mult mai dură ca la noi în Europa. Trebuie să fim foarte precauți când vine vorba de protejarea um, animalelor, însă nu putem accepta că nu am avea niciodată de acum înainte nevoie să mai experimentăm pe animale. Oricum, industria încearcă să renunțe la aceste experimente pentru că sunt uh, atât de scumpe. Vă mulțumesc. Nu ci sunt alte chestii de intervenție. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi? Doamna Muscardini? Doamna președinte, doream să iau din nou cuvântul, deoarece am impresia că, încă o dată, Comisia Europeană nu a înțeles despre ce vorbim și ar fi foarte grav sau se preface că nu înțelege. Și asta este și mai grav. De ani de zile, cetățeni din toată Uniunea Europeană și deputații europeni din toate grupurile politice în diferite mandate solicită Comisiei Europene să se exprime cu claritate în ce privește vivisecțiile, în ce privește traficul cu animale și în ce privește folosirea animalelor în lupte. Și în ultimii ani, de asemenea, s-a cerut Comisiei o atitudine clară și eu sunt unul dintre acei deputați care au cerut, cum spuneam, o intervenție clară pentru a se interzice îndeopște relațiile sexuale între ființe umane și animale. Comisia ne servește aceeași mâncare, numai că reîncălzită. Ne trimite un document cu notițe tehnice, dar nu răspunde concret la cererile noastre. Comisia tace și așa face de ani de zile. De aceea, în numele atâtor cetățeni, eu nu fac decât să insist când are de gând Comisia să facă o propunere în atenția statelor membre, astfel încât să se interzincă relațiile sexuale între ființe umane și animale. Are de gând să o facă vreodată sau nu? Mulțumesc. Cred că questa domanda... Da, cred că... A, reprezentantul Comisiei cere cuvântul totuși. Vă rog. Yes, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-a dat de a reveni. Am înțeles că există foarte multe puncte pe ordinea de zi de astăzi și am considerat că poziția noastră a fost foarte clar exprimată în scris în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi și intervenția anterioară fusese intenționată atât de succintă tocmai pentru a nu lungi prea mult ordinea de zi de astăzi. Însă, se pare că scurtimea intervenției a fost uh, interpretată în mod greșit și îmi cer scuze acum uh, următorilor vorbitori dacă le voi răpi puțin din timpul de care se vor bucura. Mai multe puncte amintite în această pe- petiție considerăm că nu, se, nu sunt acoperite de domeniul de aplicare a dreptului comunitar, ci țin de competența statelor membre. Este vorba de puncte legate de zoofilie și de alte probleme amintite în această petiție. Problemele pe care noi considerăm că țin de competența Uniunii Europene sunt problemele legate de uh, tratamentul animalelor uh, folosite în uh, experimente științifice. Aici, într-adevăr, Comisia Europeană are dreptul de inițiativă legislativă pentru a veni cu măsuri care să, să asigure că animalele nu sunt maltratate. Am făcut acest lucru printr-o directivă adoptată în anul 2010 și, după cum am spus în documentul pe care l-am transmis deja, directiva uh, respectivă asigură cel mai înalt grad de protecție pentru animalele respective. Deci există măsuri de îmbunătățire a bunăstării animalelor, o îmbunătățire în comparație cu fosta directivă adoptată în, la sfârșitul anilor 80. Există mai multe resurse care pot fi folosite acum pentru a dezvolta teste alternative, alternative de testare. De exemplu, se consolidează rolul ECFAM, este o fundație care este activă în, și are sediul în uh, Italia și considerăm că aceasta este calea de urmat pentru a reduce și a evita până la urmă recurgerea la experimente pe animale pentru motive științifice. În acest context, în momentul în care discutăm de animalele de laborator, de cobai, că există două perspective. Există perspectiva dictată de legislație pentru motive de siguranță și aici intenția este de a ne asigura că siguranța produselor introduse pe piața europeană este una garantată, asigurându-ne în același timp că experimentele pe animale se desfășoară în modul cel mai adecvat. Din păcate, în acest moment nu putem asigura siguranța unor produse medicinale, farmaceutice, folosind doar uh, metode care să nu implice cu nimic animalele. Aceasta este situația, din păcate, acum. Comisia Europeană, în cadrul orizont, Orizontului 2020 și prin uh, Centrul Comun de Cercetare, lucrează la dezvoltarea unor, unor metodologii, unor metode de testare care să ne permită ca pe viitor să putem uh, evita testele experimentele pe animale. Investim foarte mult din acest punct de vedere, însă în toate celelalte domenii menționate în această petiție, nu avem niciun fel de competență din partea Uniunii Europene, ci doar statele membre, conform tratatelor și principiului subsidiarității, sunt competente. Drept urmare, Comisia Europeană nu poate uh, avea nicio poziție uh, legată de necesitatea de a avea o inițiativă europeană. Desigur, cu toții încercăm să folosim uh, cât mai puțin experimente pe animale, însă nu putem avea o opinie detaliată pe marginea unui domeniu care nu are, unde, din păcate, Comisia Europeană nu are niciun fel de competență. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Strifler. Mulțumesc, nu vroiam să intervin pe acest subiect, însă răspunsul dumneavoastră mă împinge să intervin. Colega vorbea, vorbea despre zoofilie, iar dumneavoastră vorbiți pe îndelete despre experimentele pe animale. Sigur, este un subiect important, dar nu acesta era subiectul discuției noastre. Aș vrea să vă întreb, atunci la ce mai servește Comisia Europeană dacă nu uh, îi pasă să se ocupe de articolul 13 din Tratatul de la Lisabona, mai ales că euroscepticismul este în creștere. Mie mi-e rușine să aud astfel de răspunsuri. Zoofilia ă, ia amploare. Și mi-e rușine, chiar rușine să aud astfel de răspunsuri atât de evazive, cum că Comisia Europeană spune îmi pare rău, ă, nu este competența mea, mi se pare jenant. Mulțumesc. Grație, Anche. Mulțumim și colegei Strifler. Eu vă propun să ne gândim la ce se va întâmpla cu aceste două petiții pe același subiect și cele două petiții fiind uh, tratate la fel uh, cu Comisia, de Comisia Europeană și anume că mm, nu își poate depăși competențele, eu cred că din motive Uh, lesne de înțeles, uh, comisia noastră nu poate să declare aceste petiții ca fiind închise, deci le menținem deschise și ne vom da și misiunea de a răspunde noi petiționarilor. Continuăm cu petițiile 1251 și 1270 per 2012 Prima este prezentată de o asociație luxemburgheză în ce privește maltratarea animalelor fără stăpân și apoi cea de-a doua prezentată de o cetățeană din Polonia privind cruzimea față de animale. În sală nu este niciunul dintre semnatari și atunci dau cuvântul doamnei Margaret Ulsma de la Comisie. Bonjour, Madame la Présidente. Bună ziua, doamnă președintă. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vă dau răspunsul meu în polonă. Comisia Europejska ma oczywiście świadomość. Comisia Europeană realizează faptul că anumite state membre, că în anumite state membre controlul animalelor de casă, inclusiv uh, tratamentul uh, aplicat uh, animalelor fără stăpân, pot fi problematice din mai multe mofide, motive. În pofida faptului că articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede necesitatea de a respecta în totalitate cerințele legate de bunăstarea animalelor. Și, bineînțeles, trebuie să se țină cont de aceste lucruri în implementarea strategiilor Uniunii Europene. Din păcate, acesta nu este un temei juridic sau, de fapt, nu uh, se prevede cerința de a acoperi toate aspectele care țin de bunăstarea animalelor. Așadar, acest lucru nu este reglementat de legislația Uniunii Europene. Și astfel, este un domeniu exclusiv care ține de competența statelor membre. Comisia Europeană a susținut activitatea Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, al cărei scop este uh, stabilirea unor cerințe pentru a controla populația de animale fără stăpân subliniind importanța uh, înregistrării și identificării animalelor de către stăpânii lor. Bineînțeles, uh, trebuie să existe și un uh, control uh, cu privire la reproducerea câinilor. Aceste principii au fost adoptate în 2009 și sunt standarde care prevăd și părțile responsabile pentru întocmirea și implementarea legislației aplicabile, cu scopul de a ține sub control problema câinilor fără stăpân. De asemenea, se reglementează transportul acestor animale și, uh, dacă este necesar, uh, eutanasierea acestora. Bineînțeles, se prevăd și măsuri legate de îngrijirea acestor animale. Cu toate acestea, fiecare dintre statele membre, în calitate de membru al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, poate să hotărască singur uh, cum dorește să folosească sau să pună în aplicare liniile directoare pe teritoriile naționale în, având în vedere circumstanțele specifice. Bineînțeles, Comisia Europeană continuă să coopereze și va continua să coopereze și în viitor cu uh, Organizația Mondială a Sănătății pe acest subiect. În ceea ce privește strategia Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor pentru perioada 2012-2015, Comisia va elabora un studiu cu privire la bunăstarea pisicilor și câinilor care fac obiectul activităților comerciale. După publicarea rezultatelor, Comisia va a, um, a, uh, lua în considerare dacă este posibil să se întreprindă măsuri suplimentare în acest domeniu. Bineînțeles, uh, se va ține cont și de principiul subsidiarității și proporționalității. tot ca răspuns la așteptările ONG-urilor și publicului, la sfârșitul lunii octombrie vom organiza o primă conferință de nivel european cu privire la bunăstarea uh, pisicilor și câinilor în Uniunea Europeană. Dezbaterile care vor avea loc uh, în cadrul conferinței respective și rezultatele studiului despre care vă vorbeam și care va fi elaborat anul acesta vor servi drept bază pentru discuții viitoare pe marginea acestui subiect. Comisia întreprinde și alte activități pentru a sprijini uh, strategiile de educare mm, cu privire la bunăstarea câinilor. Și face acest lucru prin, uh, în cooperare cu alte organizații. De exemplu, Există și un uh, website, Carodor, care este o platformă de comunicare și informare dedicată gestionării numărului de câini. Obiectivul este de a promova uh, un control responsabil al câinilor. Și aceasta este un motiv important pentru asigurarea bunăstării animalelor în Europa. Mulțumesc! Grazie a lei. Ci sono... Vă mulțumim! Dorește vreunul dintre colegi să ia cuvântul despre aceste două petiții? Cred că anche qui abbiamo... Da, cred că și aici uh, trebuie să luăm uh, aceeași atitudine ca și pentru petițiile precedente. Vedem de asemenea un răspuns tipic din partea Comisiei. Prezentarea doamnei Cuzma a fost foarte detaliată, dumnea ei a încercat uh, să includă și o notă personală, dar din păcate se bazează pe articolul 13 și o interpretare foarte rigidă a acestuia. Cu alte cuvinte, nu se poate merge mai departe decât s-a făcut până în prezent. Și, deși există cazuri concrete de atrocități comise împotriva animalelor, Comisia se preface că nu poate să facă nimic pentru că autoritățile naționale sunt cele care trebuie să ia măsurile ce se impun. Deci, cele două petiții rămân deschise și la un anumit moment dat vom hotărâi care va fi soarta acestora. Trecem acum la următoarele petiții. În primul rând, 1254 per 2012, petiție semnată de 19.629 de persoane și în numele Asociației Galgos Etic de Europe, și apoi va fi și petiția 971 pe 2012. Deci dau cuvântul doamnei Joel Oldenburg. Aici este vorba despre aplicarea legislației europene în domeniul protecției animalelor. Această legislație este un motor pentru un drept modern al animalelor. Sigur că au fost făcute progrese majore prin adoptarea unor măsuri favorabile în acest sens. Din păcate însă, unele dintre aceste măsuri rămân ineficiente din cauza caracterului um, neobligatoriu, așa cum au recunoscut recent eurodeputații. Această petiție solicită pe termen scurt crearea unei comisii de anchetă cu privire la situația reală a animalelor din Europa în toate sectoarele de activitate și uh, cere de asemenea Uh, să se realizeze o anchetă cu privire la prejudiciile și traumatismele suferite de uh, cetățenii europeni uh, care aplică rele tratamente animalelor. Aceste traumatisme determină anumiți cetățeni să fie în afara legii și mă refer în special la situația animalelor de laborator. De asemenea, petiția solicită pe termen scurt instituirea unei comisii astfel încât um, să se investigheze respectarea de către statele membre a legislației privind protecția animalelor pe termen mediu, se cere instituirea unui observator european uh, privind starea și protecția animalelor. Și de ce nu, pe termen lung, uh, se cere crearea unor structuri autonome specifice uh, care să se ocupe de situația și protecția animalelor atât la nivel european cât și la nivelul statelor membre. Ca și în cazul petițiilor anterioare, răspunsul Comisiei Europene este complet inadecvat. Se vorbește despre dreptul cetățenilor europeni să beneficieze de aplicarea legislației europene. Comisia Europeană vorbește despre articolul 13, despre bunăstarea animalelor, dar vorbește mai mult despre câini și pisici. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumim. Tot doamna Cuzma, numele Comisiei. Mersi, la președinte. Vă mulțumesc. Răspunsul comisiei este practic similar cu cel pentru petițiile precedente și anume nu există temei juridic care să permită comisiei să ia măsuri. Este vorba despre o competență a statelor membre și așa cum stipulează articolul 13 în ce privește funcționarea armonizat articolul 13 din uh, TFUE stipulează că bunăstarea animalelor trebuie luată în considerare, însă ține exclusiv de competența statelor membre. Deci Comisia nu poate să reacționeze. Vă mulțumesc. la colega Strifler. Doamna Strifler. Alors, moi, je, je, je ne suis pas du tout d'accord avec... Nu sunt deloc de acord cu ce s-a spus adinauri, pentru că articolul 13 din tratatul de la Lisabona uh, ține cont de bunăstarea animalelor. Când un animal suferă, înseamnă că nu se respectă bunăstarea sa. Iar uh, tratatul consideră că animalele sunt ființe sensibile. Deci uh, înseamnă că este o lipsă de voință uh, pentru că nu se înțelege care este interpretarea uh, tratatului de la Lisabona. Aș dori să o felicit pe petiționarea de mai devreme și să-i felicit și pe petiționarii care s-au sesizat activ cu privire la bunăstarea animalelor și a câinilor în general. Au existat 20.000 de petiționari. Uh, Uh, știm că în Spania uh, mii de uh, animale sunt torturate de proprietari atunci când sunt considerate inapte pentru vânătoare. Este vorba despre ogarii de vânătoare și uh, am văzut și filme, fotografii, este complet uh, de neacceptat situația. Să vă spun ce se întâmplă. Uh, vânătorii au ogari pentru vânătoare Uh, dar uh, trebuie să știți că atunci când câinii de vânătoare nu sunt apți și nu sunt suficient de performanți, vânătorii uh, trebuie să îi pedepsească pe acei câini de vânătoare. Ce înseamnă să îi pedepsești pe acești câini de vânătoare? Eu am văzut ce înseamnă această tehnică. Este tehnica pianului. Ogarul este uh, atârnat de o creangă cu uh, o frânghie suficient de scurtă încât uh, nu mai poate pune picioarele uh, pe pământ și ajunge câinele să se spânzure. Uh, ori uh, sunt aruncați uh, în uh, fântâni, ori li se smulg labele și sunt aruncați în natură. Sigur, comisia nu poate să facă nimic, dar haideți să nu mai spunem tot felul de prostii. Apoi, știu că există dificultăți în ceea ce privește împărțirea responsabilităților între UE și statele membre, dar poate că Uniunea Europeană ar trebui să impună niște uh, cuști Uh, dacă, dacă Uniunea Europeană impune anumite cuști uh, pentru transportul uh, păsărilor, nu văd de ce nu ar lua aceleași măsuri și în aceste cazuri. N-am nimic cu vânătorii. În Franța și în alte țări, vânătorii se comportă foarte bine cu câinilor. Așadar, am depus o cerere scrisă la Parlamentul European cerând să se pună capăt torturii împotriva um, câinilor de vânătoare. Și vă spun, asta nu are nimic de a face face cu vânătorii. Vrem doar să punem capăt torturii împotriva ogarilor din statele membre. Este vorba de mii de câini de vânătoare. Cetățenii europeni sunt tot mai sensibili la cauza animalelor și nu înțeleg de ce Europa lasă astfel de acte nepedepsite. Așadar, cer Comisiei Europene să dea curs favorabil acestei petiții și să examineze la fața locului, dacă este necesar, actele de cruzime împotriva animalelor pe teritoriul european. Și uh, pot să vă și însoțesc. Există 20.000 de semnatari ai petiției care au dreptul să fie ascultați și care să, să primească un răspuns. Vă cer să nu vă refugiați în spatele competențelor statelor membre, pentru că este prea ușor. Nu vă cer uh, să îi lăsați pe vânători să ne impună legile lor. Vă cer doar să vă asumați responsabilitatea și să dați creați o imagine demnă de Europa, să acționați în consecință și să aplicați uh, articolul 13 din Tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Grazie, non ci sono altre richieste. Vă mulțumesc. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul? Doamna Auken. Just a little point to the commission. O singola afirmație adresată Comisiei, conform articolului 13 la care s-a făcut referire în mod repetat, este de competența noastră de a face ceva. Deci interpretarea este una diferită, deci nu pot să înțeleg de ce spuneți că nu ține de Uniunea Europeană. Conform articolului 13, noi ar trebui să ne ocupăm de această temă. Știu că nu este un caz ușor, dar uh, nu pot să înțeleg cum puteți ignora articolul 13. Muscardini. Doamna Muscardini, Vreau doar să confirm ce au declarat și colegele. Articolul 13 este foarte clar. Comisia nu poate să nege faptul că în tratatul nostru se vorbește despre bunăstarea animalelor și singura justificare pe care o poate avea Comisia este că relațiile sexuale cu animale sau uh, uh, violența împotriva animalelor, uh, de fapt, uh, fac parte din bunăstarea animalelor. Și de aceea spune că nu este o competență europeană. La parola per una replică la firma. Are cuvântul semnatarea dacă dorește să răspundă. S-a citat exemplul zoofiliei. Uh, Vreau să știu dacă reprezentanta Comisiei Europene s-a uitat vreodată la filmulețe care vorbesc despre zoofilie. Știați că aceste filmulețe pot fi vizionate cu acces, în acces liber? În această petiție vorbim și despre faptul că cetățenii europeni înșiși sunt traumatizați atunci când uh, um, sunt um, expuși în asemenea acte de cruzime. Nu? Păi nu mi se pare normal. Uh, sorry. I was uh, asking to Mr. Law if we can go... Da, poate că trebuie să cerem un aviz, spune doamna președinte, dar trebuie să ne mai gândim. Cred că putem să trecem la ultima petiție și apoi să tragem o concluzie în ce privește toate petițiile. Domnul Acter este prezent pentru ultima petiție. Madam Chair and honorable members. Doamna președinte, mă numesc admo Adha și aș dori să mulțumesc Comisiei pentru petiții, pentru această ocazie pe care mi-o oferă să iau uh, cuvântul Președinta, doamna Crista Lancă, nu poate fi prezentă astăzi datorită faptului că este bolnavă. Doamna președintă, stimați membri, după doar 8 luni, în iunie 2012, am depus un număr mai mare de un milion de semnători din toate statele membre ale Uniunii Europene. Este vorba de petiția 971 pe 2012, și este vorba de uh, stabilirea unei limite maxime de 8 ore pentru animalele care sunt transportate la un abator. După cum am spus, animalele sunt transportate pe drumurile europene fără să aibă la dispoziție apă, uh, hrană și în condiții incredibile. Și fundația noastră, Animals Angels, s-a referit întotdeauna la aceste condiții proaste de transport. Legislația actuală europeană permite ca animalele să fie transportate pe mai multe zile și nu este vorba doar de punerea în aplicare a cadrului legislativ. În forma sa actuală, acest cadru legislativ nu este practic și nu uh, poate împiedica abuzurile posibile, chiar dacă se pune în aplicare legea. 1.103.248 de semnatari au, uh, și-au dorit uh, o schimbare și Parlamentul European a, a semnat o declarație scrisă anul trecut în uh, martie. În plus, Consiliul Europei a cerut ca lucrurile să se schimbă și Federația Europeană a Medicilor Veterinari cere acest lucru și nu putem decât să regretăm faptul că Comisia Europeană regretă toate aceste uh, dorințe. Deja de anul trecut, după declarația scrisă adoptată, au fost adoptate zeci de întrebări Comisiei Europene. Răspunsurile la, aceast, la aceste întrebări ne demonstrează că există o apatie și problema respectivă ne demonstrează că problema respectivă nu este înțeleasă. Nu știm care este cea mai bună abordare în acest uh, context. Uh, ar trebui uh, raporta, elaborat un raport parlamentar, Comisia Europeană ar trebui să ofere un răspuns la această petiție. Și, în fine, aș dori să spun că Gandhi afirma odată că măreția unei națiuni și progresul moral poate fi judecat prin modul în care își tratează animalele și cred că în ciuda voinței Parlamentului European, această modificare nu este reflectată de atitudinea celorlalte instituții europene. Deci lansez un apel să mergem cu toții înainte și în numele organizației Animals Angels doresc să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat astăzi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Simonin. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să parafrazez răspunsul scris al Comisiei. Vreau doar să vă reamintesc că există deja o legislație privind durata transportului în Uniunea Europeană dar uh, este nevoie de o schimbare legislativă. Comisia a elaborat un uh, raport în 2011, în noiembrie, cu privire la problema transportului animalelor în general și uh, cu privire la aspectele uh, științifice și socioeconomice. Poziția Comisiei rămâne aceeași din 2011 încoace, iar Comisia nu are în vedere să propună modificări legislative deocamdată. Considerăm că mai sunt multe uh, prevederi prevederi uh, legislative care trebuie puse în aplicare. Iar dacă adăugăm noi prevederi legislative, nu înseamnă neapărat că îmbunătățim uh, bunăstarea animalelor. În completarea răspunsului scris, uh, aș vrea să vă spun că din 2011 Comisia a instituit o serie de măsuri concrete care nu se referă la legislație. Sunt măsuri non-legislative importante. Există o decizie a Comisiei cu privire la raportarea de către statele membre a inspecțiilor și a tipurilor de infracțiuni uh, identificate. Acest lucru este foarte important pentru că permite Comisiei să înțeleagă mai bine ce se întâmplă la nivelul statelor membre cu privire la inspecțiile legate de transportul animalelor. Și există și alte mm, uh, măsuri uh, astfel încât părțile interesate să dezvolte bune practici în materie de transport al animalelor. A existat uh, chiar și un ghid de bune practici uh, privind uh, transportul bovinelor iar Comisia a organizat o mare conferință anul acesta cu privire la aplicarea legislației referitoare la transportul animalelor. În plus, uh, avem uh, demersuri tehnice. Comisia organizează reuniuni regulate la nivel de experți cu privire la măsurile de punere în aplicare. În plus, uh, se fac uh, inspecții uh, regulate în statele membre cu privire la aplicarea regulamentului și, dacă este necesar, se deschid și proceduri de infringement. Iată, în mare, care este abordarea Comisiei. Mulțumesc! Grație. C'è qualcuno che richiede la... Vă mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? <coughs> Văd că niciunul dintre colegi nu dorește să o facă. Semnatarul, dacă dorește să răspundă. Thank you for your response. Vă mulțumesc pentru răspuns și aș dori să adaug că, într-adevăr, este adevărat că a existat un raport în anul 2011. S-au întâmplat foarte multe lucruri de atunci, pentru că este o problemă în care lucrurile evoluează foarte repede. Anul trecut, 6 iunie 2012, au fost înaintate un milion de semnături. Să nu uităm că anul trecut a fost adoptată și declarația scrisă, deci aceste două evenimente s-au întâmplat după 2011. Și Comisarul European declară că există o problemă legată, cu rap- legată de raportarea de către statele membre, dar cu toate acestea, într-un răspuns dat de Comisia Europeană la întrebări adresate de europarlamentari, s-a afirmat că nu există nicio posibilitate de a afla ce s-a spus. Deci a fost transmisă pur și simplu o scrisoare și dacă s-a întâmplat, da, când s-a întrebat dacă există vreun uh, rezultat la această scrisoare, nu s-a oferit niciun răspuns. În al doilea rând, s-a spus că există niște ghiduri de bună practică. Ei bine, se pleacă de la prezumția că legislația existentă funcționează. Într-adevăr, putem lucra la o mai bună punere în aplicare, însă, pe de altă parte, echipe de anchetă de peste tot în Europa ne-au demonstrat că chiar dacă legislația este bine uh, pusă în aplicare, nu este uh, suficient cadrul legislativ actual pentru a asigura bunăstarea animală animalelor. După cum am spus, uh, legislația actuală permite transportarea animalelor zile în șir, nu doar pe o perioadă limitată de timp. Bravo! Vă mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul. nu sunteți uh, membru, doar membrii comisiei pot să ia cuvântul. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, către unul dintre petiționari. Deci, în ce privește petițiile de la prima rubrică, Comisia, ca să spun așa, a refuzat să ia măsuri din motive de lipsă de competență, mai ales petițiile în ce privește nerespectarea după mai mult de 1.103.248 de cosemnatari a legislației în ce privește transportul animalelor și principiul respectării bunăstării animalelor. Comisia spune că legislația în vigoare ar trebui să garanteze bunăstarea animalelor dacă ar fi bine pusă în aplicare. Pe celelalte chestiuni, mai ales violența împotriva animalelor, experiențele pe animale, vivisecția în scopuri științifice, comisia încă o dată se declară incompetentă, însă Parlamentul nostru a hotărât deja că trebuia modificată directiva actuală. Pentru că există exemple recente de rapoarte adoptate de Comisia de Parlamentul European și de Consiliu unde se reafirmau principii precum bunăstarea animalelor și interzicerea cruzimii față de animale, dar nu se excludea folosirea animalelor în scopuri științifice. Rămâne celălalt bloc de petiții și anume maltratarea animalelor, fie aceste animale domestice, animale fără stăpân sau alte coterii de animale. Și încă o dată, Comisia spune că niciunul dintre aceste domenii nu intră nici măcar uh, în mod indirect în sfera sa de competență. Și noi ne bazăm pe articolul 13 care conferă Uniunii Europene o competență în domeniul bunăstării animale. Dar Comisia interpretează acest articol pe dos și spune că este competența statelor membre și are mai degrabă o interpretare destul de laxistă, spunând că în tot ceea ce privește tratarea animalelor, transportul acestora, statele membre sunt uh, competente. Noi nu putem să stăm cu brațele încrucișate când suntem solicitați uh, de către cetățeni și mai ales de un număr atât de mare de cetățeni să facem ceva. Și atunci dezbaterea noastră și datoria noastră sunt de a da o altă interpretare articolului 13 și anume în numele protejării bunăstării animalelor vrem să cerem comisiei competente să se ia măsuri. Poate că am putea să trimitem o întrebare cu solicitare de răspuns oral către Comisia Europeană pe această temă. Căci e prea simplu să te ascunzi în spatele acestor răspunsuri foarte tehnice. Noi am uh, sesizat comisia încă din anul 2012 și am cerut să se pună la punct un plan de acțiune pentru a se face uh, mai mult pentru a proteja bunăstarea animalelor. Și de aproape 2 ani de zile am cerut și un studiu de impact în această privință. Ce a făcut Comisia Europeană din 2012 până în prezent? Poate că acest studiu de impact și evaluarea situației ar trebui accelerate puțin și noi ar trebui să cem, cerem Comisiei să ne explice concret ce au făcut de când au fost sesizați de către Parlamentul European. Noi nu putem să uh, Um, închidem ochii și să ne ascundem, cum spuneam, în spatele unei interpretări prea rigide a unui articol din uh, Tratatul de la Lisabona. Se comit acte mult prea uh, deplorabile și groaznice pentru ca noi să nu reacționăm. Deci, rog colegii, sunteți de acord să uh, trimitem o întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie în ce privește interpretarea articolului 13 și definirea perimetrului de competență uh, a Comisiei Europene în ce privește bunăstarea animalelor? Dacă nu sunt obiecții, consider că propunerea mea a fost adoptată. Mulțumim uh, semnatorilor care și-au prezentat petițiile. În jur de 200.000 de cetățeni ni s-au adresat pentru a ne cere să protejăm bunăstarea animalelor și încercăm să le răspundem în mod adecvat. Trecem la următoarea rubrică, mm, pro, protecția mediului și începem cu petiția numărul 1040 pe 2012, adresată de un cetățean britanic, unde se vorbește despre presupusa neaplicarea convenției de la Arus uh, de către guvernul britanic. Și dau cuvântul doamnei Jane Green. Matosa. Thank you for this opportunity to... Vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta această declarație. În acest moment, comunitățile britanice nu pot participa la luarea unor decizii locale legate de mediul, uh, de mediul înconjurător. Pe mine mă interesează deș- deș- ajungerea la zero deșeuri și mă bazez pe cele întâmplate în Herefordshire și Worcester. Foarte multe autorități locale dezvoltă infrastructuri de tratare a deșeurilor folosindu-se de capital privat. Principala modalitate prin care opinia publică poate participa la luarea acestor decizii um, se referă la un proces de planificare public. Datorită clauzelor de confidențialitate în cadrul uh, inițiativei privind o finanțare privată, de fapt, publicul nu poate înțelege care sunt costurile și beneficiile acestor proiecte. Autoritățile locale pot uh, recurge la experți, la avocați. Uh, pe de altă parte, membrii opiniei publice nu au asemenea resurse și nu se pot baza pe asemenea asistență. Guvernul uh, britanic a înțeles argumentele unei asistențe legale pentru alte cazuri, dar există o derogare pentru planificare urbană. Considerăm că această, această, această clauză de confidențialitate ar trebui um, înlăturată în asemenea cazuri. În ultimul uh, deceniu, legislația europeană a dus la o revoluție în uh, gestionarea deșeurilor. Există acum o, o ierarhie, se încearcă renunțarea la gropile de gunoi, la incinerare, să se ajungă la un proces de reciclare a deșeurilor. Agenda pentru Europa eficientă din punctul de vedere al folosirii resurselor probabil că va progresa și mai mult. Foarte multe orașe investesc mai mult din acest punct de vedere, pentru că acest lucru aduce și uh, economii de costuri. Foarte multe autorități locale beneficiază din venitul, ven, veniturile obținute în urma vânzării materialelor reciclate. Deci există diferite pos- posibilități de a ajunge la un sistem cât mai flexibil și modular și în uh, contrast modelul care se bazează pe inițiativa privind o fin- finanțare privată uh, este unul care aduce mai puține beneficii. De exemplu, un anumit, un singur uh, contract vechi de deșeuri duce de fapt la sporirea costurilor de reciclare și se ajunge până la urmă la distrugerea acestei uh, piețe. Regatul Unit a investit foarte mult în uh, instalații de incinerare și uh, există îngrijorarea legată de o supracapacitate în acest punct de vedere în Regatul Unit, dar și în Europa, ignorându-se de fapt posibilitățile de reciclare. Drept urmare, din motivele, din motive de mediu și din motive economice, este în interesul nostru ca comunitățile locale să participe la aceste procese. Din păcate, vocea cetățenilor nu este ușor de ascultat. Există un lobby foarte puternic al celor care au infrastructuri de incinerare care să uh, împiedice alte alternative, astfel încât incinerarea să rămână singura alternativă la gropile uh, tradiționale de gunoi lipsa de acces la informații foarte clare împiedică comunitățile locale să, de- să dovedească faptul că alternativele ecologice uh, reprezintă o soluție viabilă din, uh, viabilă din punct de vedere economic. Fără, uh, fără subvențiile din partea guvernului, Uh, majoritatea incineratoarelor nu ar mai putea fi uh, viabilă din punct de vedere uh, economic. Și consiliile locale își asumă niște riscuri imense, riscuri care nu ar fi putea fi suportate de sectorul uh, privat. Este vorba, de exemplu, de riscul unei reciclări mai, mare, mai mari și de economiile suplimentare. Uh, și riscul legat de modificarea în uh, legislația de mediu, uh, riscuri legate de interzicerea uh, peturilor, de exemplu, și așa mai departe. Comunitățile locale, din păcate, dacă nu cunosc aceste riscuri, nu pot să își expună părerea. Nu există consultări publice despre cum au fost cântăriți diferiți factori Uh, legați de te- tehnologii specifice și așa mai departe. În acest moment poate dura ani și ani de zile să ai acces la anumite părți dintr-un contract de gestionare a deșeurilor. Momentul în care ai acces la informația respectivă deja este prea târziu pentru a mai uh, influența procesul respectiv. De fiecare dată, de exemplu, când uh, se respinge un plan de creare um, a unei, a unei, a unei sit industrial, uh, există anumite drepturi pentru aplicant, acest lucru nu se aplică și drepturilor comuni- comunităților locale. Și chiar dacă se colectează foarte, foarte mulți bani, comunitățile locale în continuare se pot baza doar pe o asistență legală uh, limitată. Experții celorlalți sunt plătiți sute de mii de lire sterline de către autoritățile locale pe baza unui contract secret de, de gestionare a deșeurilor. Înțeleg că Convenția de la Aarhus garantează tuturor dreptul de a avea acces la informațiile de mediu, uh, informații pe care autoritățile locale sunt obligate să le disemineze. Este vorba de uh, diferite măsuri din partea autorităților locale, din păcate, care limitează accesul uh, comunităților locale la aceste inform- informații. Eu consider că toate punctele pe care le-am uh, adresat eu astăzi trebuie anchetate pe larg și uh, modificate astfel încât regulile domestice, regulamentele, sistemele și procedurile să uh, fie modificate. Și datorită lipsei unui acces la justiție, și datorită acestor clauze de confidențialitate din aceste contracte, ar trebui să se impună un moratoriu asupra tuturor proiectelor în desfășurare până când ancheta acestor puncte va fi încheiată. Vă mulțumesc. A la comision, señora Pence. Mulțumim. Dăm cuvântul reprezentantei Comisiei, doamna Pense. Chair. Mulțumesc. Din informațiile furnizate de petiționar, Comisia nu poate să identifice uh, unde se află astfel de incineratoare în procesul de aprobare. Petiționarea a prezentat niște extrase din uh, dezbateri la nivel național, însă nu este clar uh, în ce stadiu de decizie se află acest proiect și dacă sau Uh, Uh, și, sau dacă se permite dezvoltarea uh, acelei instalații, dacă este în curs de derulare procesul de autorizare conform directivei IPPC. Uh, în ceea ce privește proiectele de incineratoare, um, există măsuri legate de studiul de impact care țin cont de diferite directive europene. În plus, uh, nu se spune dacă decizia luată este într-un stadiu avansat de adoptare sau nu, caz în care cade sub incidența directivei privind uh, studiul de impact. Așadar, Comisia are nevoie de mai multe informații punctuale cu privire la stadiul uh, de dezvoltare pentru a analiza situația juridică. Din păcate, deocamdată, pe baza informațiilor furnizate, uniformitate, nu putem uh, să știm care sunt regulile europene aplicabile. În ceea ce privește accesul la informații, în Regatul Unit, în cazul în care se refuză accesul la informații, există un uh, proces de apel Uh, din informațiile furnizate în petiție nu reiese clar dacă s-a lansat o astfel de procedură și care sunt rezultatele. Orice apel uh, la o astfel de decizie este uh, posibilă la tribunalul de, um, responsabil de accesul la informații. Însă, se poate depune recurs la o astfel de decizie. În plus, o îndrumare utilă ar fi un uh, avocat uh, al uh, procurorului general din 2012. Acel aviz spune că organismele care au responsabilitate publică sau care furnizează servicii publice sub controlul organismelor administrative se supun obligației de a dezvălui informații în aceleași condiții ca și autoritățile publice. Totuși, organismele Uh, acelea care desfășoară și alte activități separate nu au obligația de a furniza informațiile pe care le obțin cu privire la acele activități. În ceea ce privește accesul la justiție pe probleme de mediu, Comisia a informat deja Comisia de Petiții cu privire la procedurile în curs um, în uh, baza referinței C430 uh, din 2011 cu privire la cheltuielile prohibitive de judecată în Regatul Unit. Comisia ar dori să adauge că uh, procurorul general uh, din Regatul Unit uh, susține părerea comisiei cu privire la faptul că cheltuielile de judecată sunt prohibitive în acțiunea sa împotriva Regatului Unit, Comisia consemnează că s-au făcut deja niște îmbunătățiri dacă instanța uh, ajunge la aceeași opinie ca și procurorul general, atunci uh, comisia va acorda cheltuieli de judecată. În plus, uh, nu se prevede un temei juridic separat legat de domeniul care face obiectul petiției. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra, me han pedido tres personas de momento. Eh, señora Auken, señora... Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Auken. Doamna Ocan, mai întâi. Vă mulțumesc. Am două întrebări. Mai întâi, e vorba despre incinerare. Nici în Regatul Unit, nici în Danemarca nu se respectă legislația europeană în această privință. De fapt, arderea deșeurilor ar trebui să fie soluția de ultim recurs. Ori, în țara mea, am putea crede că există un număr incalculabil de piromani. Deci nu așa ar trebui să fie tratate deșeurile, cel puțin în conformitate cu legislația europeană. Deci eu sunt perfect de acord cu cele spuse. Și mai rămâne și convenția de la Arhus. În această convenție se dau drepturi extinse cetățenilor, mai ales dreptul de a fi informați și dreptul de a depune plângere în statele membre. Deci, ni se spune că această posibilitate există și așa și este. Însă, deocamdată, nu putem vorbi despre un adevărat acces la justiție care este garantat de către legislația europeană. Eu cred că ar trebui să uh, acordăm mai multă atenție uh, tratării deșeurilor precum și proiectelor mari de infrastructură, precum construirea de autostrăzi. Numai așa vom putea garanta implicarea directă și suficientă a cetățenilor în aceste proiecte. Statele membre ar trebui să ia chestiunea în serios. Nu este ca și cum scopul acestei convenții este să limiteze puterile cetățenilor. Din potrivă și mă bucur că am primit această petiție și sper că și Comisia Europeană va acorda toată atenția acestei petiții. Trebuie însă să ne ținem tare pe poziții. Mulțumim doamnei Auken. Doamn, domnul ambasarii chiar are cuvântul acum. Bună ziua! Eu vin dintr-o zonă din țara Bascilor, unde tratarea deșeurilor nu mai este o problemă pur tehnică, ci o problemă cu o importanță politică și socială acută pentru populația locală. Și pentru noi este important uh, tratarea uh, deșeurilor. Și vedem că durează luni de zile, ani de zile, până când primești niște informații relevante. Deci transparența din acest punct de vedere este foarte importantă pentru a ne asigura că și cetățenii pot participa la procesul decizional. Informațiile trebuie primite mai rapid și acest lucru cred că ar fi în beneficiul atât al cetățenilor cât și al, uh, polite- uh, al politicienilor. Dacă există o decizie care este luată fără consultarea publicului, în mod sigur va urma un protest. Și doresc să mulțumesc petiționarei pentru această petiție. Comisia Europeană ar trebui să depună toate eforturile necesare pentru a se asigura că în cazul acestor deșeuri solide să ajungem la un grad maxim de transparență din punctul de vedere al implicării cetățenilor în domeniul, în procesul decizional. Vă mulțumesc, domnul Cashman. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mă interesează acest caz din mai multe puncte de vedere, pentru că situația descrisă este din uh, zona din care provin și eu. De asemenea, în calitate de, parla- de raportor parlamentar Uh, pe marginea raportului de revizuire a accesului la documente, unde discutăm tocmai despre alinierea la uh, Convenția de la Arhus. Deci și acest lucru mă interesează. Mie mi se pare că această petiție este bine structurată și bine argumentată și aș cere comisiei noastre să avem această, să păstrăm acest punct deschis. Discutăm de două principii. Și anume, acest caz a ajuns la Curtea Europeană de Justiție, drept urmare, nu trebuie să facem absolut nimic pentru a influența în vreun fel uh, justiția. Apoi, în acest moment, după cum a spus și petiționarul, dacă nu ești bogat sau nu ai acces la informații secrete, uh, capacitatea ta de a participa la procesul democratic, decizional, decizii care te afectează la nivel local, regional sau național, lipsește. Pentru că, de exemplu, dacă este să ataci o decizie legată de uh, construirea unei, uh, unei, unei incinerator și dacă nu ai acces la informații care face parte din procesul de um, a aproba construirea structurii respective? Cum poți influența procesul respectiv? Știu foarte bine că durează ani până când obții informații, informații care nu sunt complete tocmai pentru a proteja anumite interese comerciale. Mă întreb ce se întâmplă cu interesul democratic al localnicilor care doresc să aibă un cuvânt de spus, care doresc să influențeze uh, Uh, deciziile de planificare urbană, să influențeze deciziile de acordare a contractelor de către Consiliul Local. Ce se întâmplă cu aceste interese democratice? Deci, cred că avem două sau trei motive importante pentru a păstra acest punct deschis. Principalul argument pentru mine îl reprezintă refuzarea accesului la informații cetățenilor, informații pe care, dacă le-ar deține, ar reprezenta un temei juridic pentru a ataca și contesta deciziile autorităților locale, decizii legate de mediu, care influențează nu doar comunitățile locale. Apoi, din punctul de vedere al asistenței legale, am luat notă de faptul că Comisia a oferit și aici un răspuns, însă, cu toate acestea, nu sunt de acord cu Comisia Europeană în momentul în care spune că în documentele transmise de petiționar nu a putut uh, identifica nici o încălcare a Regatului Unit a regulilor de participare a publicului descrise în, în uh, directivă. Eu consider că marja de, de discreție pentru Regatul Unit funcționează în favoarea celor care construiesc aceste incineratoare și ar trebui să fie în favoarea cetățenilor. Îți mulțumesc, Michael. Nu știu dacă alți colegi dorește să intervină. Vă rog, domnul Boștinaru. Uh, I would like to... Domnule președinte, aș dori să salut această petiție pentru că este un lucru de la sine înțeles. La următoarea întâlnire de la Strasburg, Parlamentul European va adopta un act legislativ crucial. Este vorba de revizuirea Uh, directivei privind analiza impactul de mediu al uh, propunerilor legislative și modul în care Parlamentul European va consolida această cerere obligatorie pentru autoritățile locale referitoare la transparență, la diseminarea informațiilor relevante pentru cetățeni prezentarea de soluții tehnice alternative. Deci modul în care Parlamentul European va descrie independența unei uh, întreprinderi de a analiza impactul de mediul, modul în care vom discuta despre conflictele de interes, toate aceste elemente ne arată că comisia noastră, Comisia pentru Petiții, care a avut o cred că a avut o atitudine foarte bună când a prezentat toate aceste amendamente la raportul respectiv și eu sper că în momentul în care vom adopta raportul la Strasburg, vom obliga autoritățile locale să respecte și interesele cetățenilor și nu doar interesele companiilor respective. Trebuie ținut seama de toate aceste aspecte și eu sper, sincer, că în cele din urmă Comisia Europeană va renunța la această atitudine timidă pe care o are în fața noastră în toate aceste cazuri care de fapt sunt o jignire a cetățenilor care încearcă să-și uh, protejeze comuni- uh, comunitățile și să ajungă la soluții care țin seama de mediul înconjurător. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Uh, first of all, I... Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să susțin și eu punctele de vedere exprimate de domnul Cashman. Cred că e o premieră. Uh, am fost uh, implicat în acest uh, proiect în uh, Worcester. Nu este doar vorba de aspectele financiare care nu au primit niciun răspuns. Am încercat să obțin niște cifre, dar degeaba. Totul pare să fie secret, și contractul și toate celelalte componente. Dar uh, mai există un alt aspect. Uh, acest incinerator uh, este construit pe o groapă de gunoi din care se scurge metan. Întrebarea mea, cum să construiești un incinerator, un cuptor pe un zăcământ de metan? Este o întrebare pertinentă, dar la care nu am primit niciun răspuns. Apoi, uh, există un uh, site al unei specii protejate. În loc să vorbim despre acest subiect, au trimis oameni la fața locului uh, să prindă acele specii de animale în uh, plase. Au făcut acest lucru ilegal pentru că ai nevoie uh, de o licență să muți uh, aceste specii de șopârle. Și au făcut asta în secret. Așadar, tot acest contract este secret și, după părerea mea, totul este uh, făcut cu mare secretism. Este momentul ca oamenii să înțeleagă ce încearcă să facă autoritățile. Nobody else? Nu mai dorește nimeni să intervină? So I can go back to... Putem să revenim acum la petiționar. Mrs. Green for a reply. Doamna Green, vă rog, pentru răspuns. Yeah, I've been very pleased with the discussion. Sunt foarte mulțumită de discuție. Uh, Uh, aș vrea doar să vă spun uh, că s-a făcut referire la comisarii de informații. Cred că s-a întâmplat acest lucru și în alte cazuri. Nu cred că pot să încalce ei uh, confidențialitatea informațiilor comerciale. Acestor oameni li s-a spus că decizia va fi luată pe 4 octombrie. Situația durează de 5 ani, de fapt de 15 ani și până acum nu s-a dezvăluit uh, niciun contract, nicio informație comercială, deci nu există nicio referință uh, să discutăm uh, despre alternative. De aceea vă mulțumesc încă o dată pentru discuție, pentru că a fost foarte utilă. Grație la firmatare pentru aver portat. Mulțumim semnatarei pentru faptul că a supus atenției noastre această chestiune. Mulțumesc și colegilor pentru această dezbatere. O parte am putut să o ascult în direct, restul mi-a fost povestită. Eu cred că această petiție trebuie să rămână deschisă în așteptarea hotărârii curții, care a fost de asemenea sesizată cu o chestiune de interpretare a legislației. Deci, cum spuneam, petiția rămâne deschisă și așteptăm informații suplimentare din partea Comisiei, inclusiv despre hotărârea Curții Europene de Justiție. Domnul Cashman, mai doriți să spuneți ceva? Da. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun, da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie ca această petiție să rămână deschisă pentru că trebuie să așteptăm uh, uh, avizul Curții de Justiție. Dar și din cauza că reglementările în ce privește accesul publicului la informații nu sunt conforme cu prevederile convenției de la Arhus și și în această privință ar trebui să se facă ceva. Președinta, sunt de acord. Încheiem dezbaterea la acest punct de pornea de zi, adresând din nou mulțumiri doamnei Green pentru intervenția ei și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul privind vizita de informare din Danemarca, <coughs> vom putea să avem un prim schimb de opinie, dar mai întâi dau contul doamnei Hartman. Colegs, uh... Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Cred că ați citit raportul. Aș dori să încep cu o remarcă ministrul și șeful poliției au fost invitați să participe la această întâlnire, doar noul ministru responsabil cu afaceri sociale ne-a răspuns, spunându-ne că nu poate participa la întâlnirea comisiei noastre de astăzi și cred că trebuie să-i mulțumim pentru acest răspuns. Aș dori să încep explicând unele puncte foarte tehnice, datorită întrebărilor care au apărut în ultimele săptămâni. Care este rolul nostru de Comisie pentru Petiție? E bine să uh, anchetăm uh, posibile încălcări ale drepturilor cetățenilor conform tratatelor și colaborarea cu autoritățile naționale, regionale sau locale. Tocmai de aceea, un cetățean european poate transmite o petiție Parlamentului European. În momentul în care petiția respectivă este uh, primită, este Uh, transmisă comisiei care o consideră a fi admisibilă sau nu. Ce înseamnă o vizită de stabilire a faptelor? Ei bine, ele sunt uh, organizate cu autorizația Parlamentului, uh, cu, cu autorizația președintelui Parlamentului. O asemenea delegație este compusă din membri oficiali ai Comisiei PETI, membri care numesc un șef al delegației în mod normal, trebuie să spun în mod normal, pentru că în acest caz lucrurile nu au fost normale, există și membrii din oficiu care sunt prezenți pur și simplu în calitate de observatori. Și este foarte important pentru petițion, pentru cetățenii care trimit o petiție că noi putem reacționa doar pe baza informație care ne-a fost transmisă pe baza conținutului unei petiții relevante. Noi nu avem rol de judecători și comisia noastră nu poate funcționa ca un tribunal. Lucrurile trebuie înțelese foarte clar. Și aici ar trebui să menționez că uh, am fost abordați de unii din, uh, peti- din uh, petiționari însă, din păcate, din, uh, din uh, apropiații unui petiționar, dar, din păcate, doar petiționarii pot participa la ședințele comisiei noastre. Ce uh, puteri și prerogative avem noi? Ei bine, putem atrage atenția autorităților că există o problemă care trebuie rezolvată, uh, când putem face acest lucru? În momentul în care vedem și stabilim că legislația europeană a fost încălcată. Și aici este vorba, printre altele, și de drepturile omului. Deci, din punctul de vedere al delegației noastre, cred că situația nu este schimbată. Împreună cu colegii noștri am ajuns la concluzia că ne vom continua activitatea și doresc să vă asigur, doamna președinte, că sperăm că situația se va îmbunătăți pentru petiționari și pentru copii. Și ajung la situația în care ne aflăm cu această petiție. Am primit petiții care au fost declarate admisibile, care au fost discutate în ședința comisiei noastre din februarie. În cadrul acestei uh, discuții. Am înțeles că este foarte urgent să mergem în Danemarca pentru a vedea care este situația cu ochii noștri, pentru că am considerat că nu doar petiționarii sunt importanți, mamele și tatăle, unele, um, unele și unii danesi sau și nu, ci copiii și form, formele diferite de abuzare a copiilor. Deci am uh, tratat situația cu toată seriozitatea și am decis să organizăm o asemenea vizită la fața locului curând posibil, după cum ne exprimasem atunci în, în februarie. Era vorba de încălcarea unor capitole din Carta a um, Drepturilor Fundamentale dreptul, uh, drept, Declarația Universală privind drepturile copiilor și Declarația privind protejarea și respectarea drepturilor copiilor. Și aș dori să vă prezint pe scurt structura delegației noastre. Am invitat, desigur, și ministrul uh, pentru afaceri sociale, de justiție și pe șeful poliției daneză. Chiar dacă ne-am uh, modificat calendarul uh, original al vizitei pentru a ne putea întâlni cu acești trei înalți oficiali, niciunul dintre aceștia nu s-a putut uh, întâlni cu noi, scuza folosită fiind că este vacanța de vară. Am uh, spus pur și simplu că este pentru prima dată când un ministru a refuzat să se întâlnească cu o delegație a Parlamentului European și dacă îmi permite să spun că la câteva zile după vizita noastră am aflat că ministrul pentru afaceri sociale, de fapt, a preferat să rămână la ea acasă în grădină și unii, ceilalți ministri au găsit timpul uh, necesar pentru a se întâlni cu o delegație din uh, China. Da, cred că zarurile au fost aruncate în aceste, în aceste condiții și Ehm, tăcerea a fost păstrată de noul ministru de afaceri sociale, la fel cum a făcut-o și ministrul de justiție de la bun început. Doamna Heckerup, ministrul pentru afaceri sociale, a știut deja din 2007 de această problemă și am considerat, am plecat de la premisa că și ministrul justiției știa de această problemă. Din păcate, ministrul respectiv nu ne oferă niciun răspuns, deci nu am găsit niciun fel de comentariu din partea dumnealui și nici uh, colegii mei nu au reușit să facă acest lucru. După cum am spus deja la ultima întâlnire pe care am avut-o în iulie, întâlnirea pe care am, întâlnirea pe care am avut-o la Ministerul Danez, la această întâlnire au participat mai mulți oficiali de rang înalt din minister. Am avut un set de întrebări și respective oficiale au încercat să oferă un răspuns cât mai bun, însă cu toți am fost de acord că am fi preferat să fi avut o discuție directă cu ministrii de resort, pentru că până la urmă am avut sentimentul că în urma vizitei s-au iscat mai multe întrebări cei cu care am discutat uh, sunt persoane care se ocupă de anumite domenii uh, spe- specifice și ajung la situația petiționarilor. Și ar dori să subliniez din nou că în raportul nostru, doamna președinte, am menționat doar cele mai importante fapte. Problema pe care am uh, găsit-o și problema care ne-a fost expusă pe scurt. Ne-am întâlnit cu petiționarii timp de aproape patru ore și sunt sigur că și Carlos își aduce aminte de această întâlnire. Nu am îndrăznit să spunem uh, prea multe lucruri. Povești, uh, povești, uh, poveștile pe care le-am auzit au, erau foarte impresionante. Cam 90% din mame um, erau daneze celălalt 10% mame care nu sunt cetățeni danezi și câțiva tați care nu sunt cetățeni danezi. Și am înțeles de la bun început că principala problemă cu care se confruntă se referă la um, legea privind responsabilitatea părinților adoptată în anul 2007, o lege care, din punctul nostru de vedere, este o lege bună pentru că asigură că um, copilul poate avea contact cu ambii părinți și asigură de asemenea că ambii părinți pot avea contact cu copilul. Dar dacă am înțeles noi bine, aspectele practice din jurul acestei legi sunt inacceptabile, sunt neumane atât pentru mame cât și pentru copii. După cum am spus, nu doar pentru mame cu cetățenie daneză, dar și pentru mame cu o altă cetățenie și pentru adoptați care au o altă cetățenie. Am, după cum am spus, am încercat să prezentăm pe scurt aceste probleme în raport. De exemplu, dacă o mamă dorește să-și uh, protejeze copilul de un tată abuziv, atunci nu tatăl este judecat, nu este judecat în, în fața unui tribunal, ci mama, pentru că nu cooperează conform legi, uh, legislației privind responsabilității părinților. Ceva nu funcționează bine dacă nu mai poți proteja un copil care uh, a fost abuzat. Și aș dori să vă rog pe toți să vă gândiți la acest lucru. Mi-aduc aminte de un răspuns al unui oficial care a spus că în unele cazuri a fost mai bine să se accepte poziția unui tată violent. Și întrebarea pe care mi-o pun eu este pentru că tatăl respectiv este un bărbat sau pentru că este de origine daneză. Unii colegi din uh, Danemarca au spus că este vorba de o discriminare, dar oricum am citatul la îndemână, deci putem să-l verificăm. Și aș dori să adaug cuvintele unui oficial din partea avocatului poporului la întrebarea dacă există discriminare. S-a spus că nu există nicio discriminare. Acest act nu este înregistrat ca fiind discriminare. Acesta a fost răspunsul pe care l-a oferit un membru al um, biroului avocatului uh, poporului din Danemarca. Și trebuie să atragem atenția și asupra unui alt fapt. Foarte multe decizii par a fi luate pentru că nu sunt practice. Deci uh, bărbații respectivi nu sunt judecați pentru că pur și simplu nu este practic, dar sunt judecate mamele care doresc să își protejeze copiii. În anumite cazuri, mamele respective ajung chiar uh, la închisoare. Conform alineatului 215, sunt acuzate că au reținut un copil nici nu ar trebui să discutăm despre suferințele copiilor, pentru că, după cum am spus, chiar dacă rămân cu un tatăl care este violent sau chiar dacă ajung într-o um, casă de copii, unii copii nu mai au șansa de a-și întâlni mama naturală acum sau cândva în uh, viitor, poate niciodată. Deci cred că să ne gândim, să ne gândim și la acest aspect. În alte cazuri, dacă o mamă dorește să se mute într-un alt loc, pierde custodia copilului pur și simplu pentru că accesul tatălui uh, trebuie să fie garantat. Chiar nu poate o mamă să se mute într-un alt loc datorită acestui lucru. De ce nu și tatăl poate, nu, nu ar putea să se mute și el într-un loc mai uh, apropiat de unde trăiește copilul. Și aș dori să vă atrag atenția și asupra alineatului 34 din această lege privind responsabilitatea părinților, care spune că un copil poate fi audiat în fața instanței dacă acesta își dorește acest lucru. Am auzit că au existat asemenea cazuri, copilul a fost ascultat și nimic nu s-a întâmplat. Și tatăl, uh, un tatăl a fost prezent la mărturia copilului. Tatăl a spus pur și simplu că, de fapt, copilul minte în urma presiunilor exercitate de mamă și că lucrurile, de fapt, sunt în ordine. Și, în majoritatea cazurilor, în majoritatea cazurilor, tatăl respectiv are în continuare singur custodia asupra copilului. În majoritatea uh, cazurilor, copiii respectiv nu mai doresc să, re- să se reîntoarcă la tată după asemenea întâlniri în fața instanței pentru că copilul a înțeles că drepturile sale i-au fost încălcate și că de fapt este forțat să se întoarcă la tată, dreptul mare copilul a fugit. Apoi există un grup de copii care au fost, citez, în, aduși înapoi în, Danem, uh, în Danemarca, de fapt ei fiind uh, răpiți. Care este situația? Mamele părăsesc țara respectând în totalitate legislația daneză, copiii sunt uh, regăsiți în registrele relevante ca uh, părăsind Danemarca, mamele au custodia copilului, dar apoi autoritățile dese inversează această uh, decizie și, de fapt, favorizează răpirea copilului. Într-un caz, un expert uh, danez consideră că, de fapt, copilul ar trebui să, să stea în locul obișnuit de reședință, pentru că, de fapt, mama părăsise în mod legal țara și tatăl nu avea niciun drept de custodie. Ar trebui să mai menționez și un alt grup de mame, un grup uh, restrâns, căruia i se aplică un tratament medical în mod forțat. Mi s-a atras atenția și asupra acestui grup. To give like an exchange of view, to give like um, an insight to Deci, Doresc să ajung acum și la concluzie. Am spus că mă refer doar la punctele uh, releva- relevante. Din punctul nostru de vedere, de vedere impactul este disproporționat uh, prea mare pentru mame, pentru că, în practică, cetățenii danezi, mai ales dacă este vorba de tați, au drepturi mai mari și cetățenii care nu sunt danezi au sentimentul că sunt discriminați de către autoritățile din Danemarca. Și vă aduc aminte de cele spuse de ombudsmanul danez, care a spus că nu există o discriminare dacă aceasta nu este înregistrată ca atare. Se ajunge la nerespectarea drepturilor copiilor, după cum am văzut. Mamele consideră că legislația daneză actuală nu le oferă nicio posibilitate de a-și proteja copiii în fața abuzurilor la care sunt supuși de, supuși de tați și mamele chiar riscă să piardă custodia copiilor dacă se mută într-un alt loc. În cazurile pe care le-am uh, studiat noi, doar mamele daneze sau cu altă cetă cetățenie au fost amenințate conform alineatul 214. Și aș dori să vă spun că am aflat de existența unor uh, cazuri grave penale cazuri pe care le-am transmis autorităților uh, din Danemarca. Dragi colegi, aveți o listă cu recomandări redactate de noi și aș dori să menționez două puncte care sunt foarte importante din punctul nostru de vedere. Um, cerem Danemarcei să respecte propriile rezoluții decise și să pună în aplicare în totalitate Convenția de la Haga referitoare la aspectele civile privind răpirile de copii și să respecte convențiile de protejare a drepturilor copiilor. În al doilea rând, aș dori să subliniez că cerem în mod urgent, printre altele, revizuirea cazurilor de vizitare și de custodie și cazurile privind răpirile internaționale pentru a respecta în totalitate drepturile omului internaționale, pentru a respecta Carta Drepturilor Omului Internaționale și cerem de asemenea revizuirea legislației privind drepturile părinților, astfel încât um, să nu mai există discriminare. Aș dori să mă opresc aici, doamnă președinte. Am sentimentul că aș putea continua mai mult, dar aș dori să spun că am primit un raport astăzi, un raport foarte actual Astăzi am primit aproape 200 de pagini din partea unui cetățean uh, din Danemarca care mi-a care m-a rugat să transmit aceste pagini și colegilor mei. Din păcate nu am uh, avut timpul necesar, dar vă asigur că vă voi transmite aceste pagini în următoarele zile și doresc să spun cât de important este să-i sprijinim, să sprijinim pe acești copii și petiționari. Vă mulțumesc, doamna Vertman. Nu știu dacă colegii din delegația care au participat la această vizită doresc să intervină acum sau nu. După, doamna Lupare cuvântul din partea Comisiei Europene. Excuse me, if we are speaking of human rights... Dacă vorbim despre drepturile omului sau uh, protecția copilului, nu eu trebuie să vorbesc, ci colega mea. Mrs. Hoffman, Doamna Hoffman. Eh, Mulțumesc, um, doamnă președinte. Eu voi vorbi din punctul de vedere al uh, cooperării judiciare în uh, materie civilă. Mă refer la cazuri de răpiri de copii, acordarea custodiei și drepturi de vizitare. Comisia ar dori să mulțumească Comisiei de Petiții pentru inițiativa sa utilă și pentru sugestiile pe care le-a făcut în proiectul de raport cu scopul îmbunătățirii situației copiilor și părinților din Danemarca. Totuși, din punctul de vedere al cadrului juridic, Comisia trebuie să sublinieze încă o dată faptul că Danemarca are o poziție specială în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie civilă. Există protocolul 22, uh, anexă la tratat, în baza căruia Danemarca nu participă la uh, acel uh, instrument uh, prevăzut de capitolul 5.3 uh, din tratat. Asta înseamnă că Danemarca nu se supune legislației europene în materie de răpire a copiilor, custodie și drepturi de vizitare. Există o legislație europeană în domeniu, regulamentul aplicabil, regulamentul relevant, însă trebuie să spunem clar că acest regulament uh, se referă doar la regulile comune legate de recunoașterea jurisdicției, punerea în aplicare a deciziilor cu privire la răpirea copiilor între statele membre și exercitarea drepturilor de vizitare. The granting of the Însă acordarea drepturilor de vizitare și acordarea custodiei în sine Uh, nu sunt reglementate de regulament, ci sunt la latitudinea statului membru. În orice caz, uh, este adevărat că regulamentul este foarte util în cazuri de răpiri de copii. Danemarca la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, este parte contractantă la uh, Convenția din 80 uh, privind răpirea copiilor și Convenția din 96 privind protecția copiilor. Comisia, uh, Convenția din 80 instituie un sistem de cooperare între autoritățile centrale pentru a facilita contactele cu scopul uh, restabilirii uh, uh, statul quo-ului copilului, care a fost îndepărtat în mod ilegal din locuința sa obișnuită. Totuși, trebuie să spunem clar că acest sistem nu implică vreun control uh, din partea vreunei autorități de supraveghere care să implementeze, care să controleze implementarea convenției de către statele membre. Există convenția specială de la Haga care, se, care este convocată cu regularitate. Există două comisii speciale cu privire la convențiile din 80 uh, uh, și 86 au existat uh, a două astfel de comisii în 2011 și în 2012. Uh, au existat uh, discuții cu privire la acest subiect și s-a încercat găsirea unor soluții utile. Însă nu există o autoritate de supraveghere. Deci nu există o curte europeană de justiție a Uniunii Europene. Aceasta este slăbiciunea sistemului. Și asta are legătură și cu faptul că Danemarca uh, nu trebuie să respecte obligatoriu uh, dispozițiile europene privind cooperarea judiciară în materie civilă. Aceasta creează, evident, niște probleme. Acestea fiind spuse, voi da cuvântul colegilor, colegilor mei care se ocupă de aspecte legate de drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! În ceea ce privește drepturile copilului, analizăm uh, fiecare caz care ne este supus atenției cu mare, uh, cu mare precauție, să vedem dacă există vreo legătură cu legislația europeană. Toate aceste cazuri uh, sunt monitorizate permanent. În ceea ce privește activitățile nelegislative și schimbul de informații cu privire la drepturile copilului, avem un grup de experți informal care se ocupă de drepturile copilului și care poate discuta cazuri de răpiri de copii. Avem de asemenea și un forum european anual pentru drepturile copilului. Anul acesta forumul va avea loc în decembrie. Unul dintre subiectele abordate va fi uh, răpirea copiilor de către unul dintre părinți. Așadar, uh, monitorizăm îndeaproape toate aceste chestiuni. Thank you what about the petitions? And now, Mrs. Hogan. Yeah, tak for formand. Doamna Hogan. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, trebuie să vă spun un lucru. Uh, nu am spus că există discriminare în instanțele daneze. Eu am cerut un studiu, nu doar în Danemarca, ci în toate țările în care există această tendință de a da, de a favoriza uh, cetățenii unui anumit stat. Am senzația că acest lucru se întâmplă peste tot de aceea aș vrea să se facă un studiu, pentru că este un subiect foarte relevant pentru această comisie. Este greșit să ascultăm doar o parte într-un caz de divorț. Cred că trebuie să ascultăm și, uh, și cealaltă parte. Angelica Vertman uh, este o bună prietenă de-a mea dar uh, a spus de mai multe ori astăzi că acestea sunt fapte dovedite legate de mm, abuzurile la adresa copiilor. În raport se vorbește doar despre niște acuzații, uh, despre suspiciuni care sunt diferite de fapte. Eu nu înțeleg un lucru. Cred că mulți uh, dintre noi am asistat la divorțuri și știm cât de groaznice sunt astfel de situații. Într-un caz de divorț, uh, arunci cu tot felul de acuzații la adresa celuilalt. Nu pot să învinovățesc autoritățile daneze uh, că nu vor să discute cazurile de divorț. Ar fi împotriva practi- bunelor practici administrative dacă s-ar asculta doar o singură parte și nu și cealaltă parte implicată în proces. Există și un caz din Austria, cazul Oliver, un caz nefericit. Dar așa cum se spune în raport, există o decizie a unei instanțe din Danemarca uh, care acordă custodie tatălui. Acest lucru nu este menționat în raport, dar acesta este motivul pentru care autoritățile uh, daneze spun că nu este vorba de un caz de răpire. Eu nu spun cine are și cine nu are dreptate. Uh, spun doar că există o uh, sentință judecătorească din 2010. Știu că autoritățile austriece nu sunt de acord. Știu că o um, instanță din Austria a um, emis o sentință diferită. Dar noi nu suntem aici în măsură să hotărâm ce instanță are dreptate și ce nu. Sigur, cazul este unul nefericit, dar nu cred că ar trebui să uh, discutăm acum despre cum se fac um, acuzațiile într-un caz de divorț. În Danemarca, uh, tații nu se bucură de drepturi uh, mai multe decât uh, mamele. Poate că drepturile taților sunt mai bune decât în alte state mândre, mai, mai bune. Sunt mândră de acest lucru, dar nu au drepturi mai bune decât mamele, vă, vă garantez asta. Eu am asistat la foarte multe cazuri de acest gen. Uh, am, și în anturajul meu uh, se întâmplă astfel de cazuri. Este mm, foarte ciudat să spui că drepturile taților sunt mai bune în Danemarca decât drepturile mamelor. Așa cum văd eu lucrurile, uh, guvernul danez a încercat să răspundă la întrebări prin intermediul reprezentanței de la Bruxelles. Poate că răspunsurile nu sunt complete, dar au încercat totuși să dea niște răspunsuri. Și nu cred că autoritățile daneze ar fi putut să intre în detalii concrete ale cazurilor, uh, mai ales ale cazurilor de custodie. Sunt de acord cu recomandările legate de convenția de la alte convenții, uh, care trebuie să fie respectate în totalitate în Danemarca. Sigur că da, și în Danemarca și în alte țări trebuie respectate aceste convenții. Dacă se dovedește că convențiile nu sunt puse în aplicare, atunci cred că ar trebui să se facă ceva. Trebuie să vă mai spun că e păcat că există și posibilitatea de opt-out pentru Danemarca în ceea ce privește uh, chestiunile de interne. Eu uh, aș fi pentru desființarea acestei posibilități de opt-out. Uh, în ceea ce privește custodia, am încercat să, să avem un acord paralel, însă acest lucru nu a fost posibil. Ni s-a refuzat acest uh, acord paralel în materie civilă. Avem același lucru și în materie de faliment. Și aici ni s-a refuzat un acord paralel. Nu uh, le reproșez celorlalte state membre că nu ne-au acordat acest acord paralel, pentru că este o mare bătaie de cap. Însă nu am obținut aceste acorduri în materie de divorțuri și custodie. Și îmi pare rău uh, de acest lucru, pentru că afectează drepturile mamelor și copiilor. Și de multe ori cazurile sunt uh, de-a dreptul uh, îngrozitoare dar vă rog să facem acel studiu despre care vă vorbeam la început. Vrem să, ar trebui să studiem uh, sentințele judecătorești, uh, să vedem dacă există o abordare părtinitoare. Dar uh, nu am spus că în Danemarca există discriminare și nu cred că așa se întâmplă. Domnul Iturgais. Mulțumesc. Dragă Margaret, eu nu știu dacă este problematic să facem un raport sau nu, dar nu cred că este normal să spunem că această situație este cunoscută și în alte țări și nu numai în Danemarca. Nu sunt de acord cu tine. Petițiile au provenit din Danemarca și tocmai de aceea am organizat o vizită în această țară și cele spuse în petiții ne-au fost confirmate. Da, poate că și tu dreptate când spui că am auzit doar uh, versiunea unei părți. Da, și în cazurile de divorț trebuie să asculți ambele versiuni. Dar noi mm, am avut toată bunăvoința și dumneavoastră ați avut posibilitatea să fiți prezente la Copenhaga. Ați avut posibilitatea să vedeți cum ne-au tratat autoritățile nici dumneavoastră, nici nimeni din staful dumneavoastră nu a fost uh, prezent. Eu mi-aș fi dorit ca dumneavoastră să fiți prezente la fața locului, poate că ați putut să reacționați altfel, poate că ați putut să vă adresați concetățenilor dumneavoastră. Da, după război mulți viteși arate. Foarte frumos să veniți acum să ne spuneți că nu e bine să arătăm cu degetul Danemarca. Dar eu am fost împreună cu tine în nenumărate misiuni și niciodată nu am acordat atât de mult pe pe cum am făcut-o în Danemarca. Poți să mă crezi. Și mediatorul ne spunea, legea este ce este și așa cum se spune în spaniolă, ori ne place lintea, ori nu dacă legea noastră nu vă place, nu avem ce să vă facem. Nu trebuie să vă amestecați în treburile interne ale Danemarce sau în uh, uh sentințele pronunțate de uh, instanțe. Iată ce ni s-a spus în timpul acestei misiuni. Deci nu e vorba aici de faptul că tații ar beneficia de mai multe drepturi decât mamele. În Danemarca nu e vorba despre tați din Danemarca care se bucură de mai multe avantaje față de mame din Italia, Norvegia, Statele Unite, Italia și așa mai departe. Nu e vorba despre faptul că Uh, tații și mamele um, sunt în concurență, ci de faptul că legislația daneză protejează mai bine pe tații de naționalitate daneză în pofida mamelor. Și nu mi se pare normal ca o mamă din Islanda sau din Norvegia, care a fost căsătorită cu un cetățean danez, să nu mai poate să-și vadă copiii. Iată problemele pe care le-a expus uh, colega noastră. În acest context, doamnă președinte, eu cred că acest raport despre misiunea ce a avut loc în Danemarca ne va fi foarte util. Vom avea ocazia să abordăm o serie întreagă de chestiuni, însă personal eu nu cred că putem să punem punct acestei dezbateri. Eu am vorbit și cu alți colegi, nu știu dacă doamna uh, Hartman va fi de acord, dar eu cred că ar trebui să invităm din nou autoritățile. Eu nu aș fi încântat să le văd din nou. Ar trebui să aibă din nou loc un schimb de opinie în prezența membrilor Comisiei PETI, ca să știm în ce stadiu ne aflăm. Să spunem, am primit informații, am aflat din ce în ce mai multe detalii și insist ar fi foarte util să invităm din nou autoritățile daneze să vină să se exprime aici împreună cu petiționari. Mulțumim! Ja, vielen, vielen Dank, Frau... Domnul Iar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum au spus și antevorbitorii, am organizat această vizită pentru că primisem uh, petițiile respective, tocmai de aceea am mers și am vizitat Copenhaga, deci nu este un reproș adresat uh, lui Margaret. Dar, în general, trebuie să spun că am fost uh, surprins de cum s-au desfășurat lucrurile. Uh, în majoritatea cazurilor, dacă vizităm un uh, stat, cineva din statul respectiv participă la vizita respectivă. În acest caz, nimeni din Danemarca nu a venit în această vizită care să ne fi ajutat, care ar fi putut să ne ajute să înțelegem mai bine ce se întâmplă la fața locului. Uh, peste tot am fost uh, tratați amabil, dar, din punctul meu de vedere, uh, nu am înțeles prea multe lucruri. Acest lucru l-am simțit și din partea autorităților. Danemarca este foarte convinsă de uh, propriul sistem. Uh, petiția pe care am, petițiile pe care le-am primit noi ne spun altceva. Uh, Uh, desigur, noi nu suntem un uh, tribunal, nu putem ajunge la o sentință, însă este obligația noastră ca lucrurile pe care le-am auzit, lucruri care deseori au fost uh, dureroase, să le uh, punem în scris. Prima concluzie, așa cum a spus și uh, colega noastră Vertman, este următoarea. Eu cer ca întrebările noastre pe care le avem în continuare să își găsească un răspuns din partea autorităților daneze. Există și alte informații referitoare la informații de natură penală care trebuie să ajungă la procuratura uh, daneză, tocmai pentru că noi nu suntem un tribunal. <coughs> pentru mine Principalele probleme sunt următoare, următoarele. Știm că situația legată de sentințele judecătorește, este întotdeauna sensibilă, dar dacă Danemarca este atât de convinsă de propriile legi și consideră că această lege este cea mai bună din lume pentru bunăstarea unui copil, nu înțeleg de ce au această opțiune de opt-out. Pe de parte, avem cetățenia europeană, cetățenii Uniunii Europene dezvoltă și este un lucru bun, dez, dezvoltă tot mai mult un sentiment european de siguranță, o conformitate uh, juridică. Ei bine, acest sentiment este um, rănit în mod, în mod uh, grav de, uh, de Danemarca prin acest opt-out și nu cred că este o modalitate de a crea Uniunea Europeană. Știu că au existat și alte cazuri, uh, cazul Colombo din Italia, unde lucrurile au funcționat mai bine, cel puțin uh, colaborarea celor două state a funcționat foarte bine. Germania și Italia au colaborat foarte bine și pe baza uh, legislației existente s-a ajuns la o decizie. Aceasta este primul reproș pe care le aduc Danemarcei, Danemarca blochează din toate punctele de vedere, spune că nu are nimic, uh, nu poate colabora din, din acest punct de vedere. Și atunci rămâne această întrebare legată de opt-out-ul Danemarcei și eu consider că nota respectivă de subsol trebuie înlăturată, nu mai are nicio legătură cu actuația actuală, pentru că dacă nu, putem uita cu bună, de bunăstarea copiilor. Al doilea punct și din acest punct de vedere, mi-ar fi plăcut să participe mai mulți uh, danezi. Eu am înțeles și a rămas un lucru foarte important pentru mine. Am uh, discutat cu un uh, tânăr, cu un copil, care mi-a spus că, într-adevăr, în centrul atenției noastre trebuie să fie bunăstarea copiilor, însă prin uh, noua lege, partenerii uh, sunt obligați să coopereze între ei în beneficiul copilului. Acesta este însă, aceasta este și sursa conflictelor. Dacă este vorba de parteneri de căsătorie din Danemarca, pentru că uh, lucrurile se desfășoară în, următo- în uh, următorul mod ambii parteneri trebuie să colaboreze, lucru care sună bine în principiu. Ambii părinți sunt responsabili pentru copil, trebuie să colaboreze și acest lucru, în teorie, reprezintă cel mai bun lucru pentru copil. Însă, în practică, dacă au avut loc diferite incidente care au dus la divorț, violență în familie și așa mai departe, atunci este foarte greu să ajungi la o colaborare, să respecti responsa- uh, obligativitatea de a colabora. Și atunci uh, bunul devine uh, rău. Dacă un partener spune, nu pot, nu pot în urma celor întâmplate, uh, să renunț la copilul meu în favoarea fostului partener, atunci celălalt, cealaltă parte nu mai are nicio disponibilitate de a colabora. Și acesta este reversul medaliei. Și apoi, în al doilea rând, dacă doi oameni se iubesc odată, ajung să se urască la un moment dat în uh, viitor, și dacă se ajunge la un uh, partaj, se ajunge la un partaj destul de, de ciudat într-o săptămână, două, trei, două zile și apoi invers. Dacă un partener dorește să facă, să facă un concediu de trei săptămâni, trebuie să ceară aprobarea partenerului. Dacă dorește să viziteze Statele Unite ale Americii, um, celălalt partener poate spune că că există, există suspiciunea că copilul ar fi răpit și așa mai departe, deci celălalt partener ajunge să fie obligat să trăiască tot timpul în Danemarca, să nu mai poate căl- călători deloc. Și eu mi-aș fi dorit uh, pentru a exprima lucrurile într-un mod foarte general, dacă am fi simțit din anumite puncte de vedere că și autoritățile daneze recunosc că legislația lor nu este optimă. Dacă am fi primit mesaje din acest punct de vedere, poate situația ar fi fost alta. Noi ne-am confruntat tot timpul cu un zid impenetrabil din partea autorităților uh, daneze. Noi am înțeles că este vorba de o legislație, dar noi suntem Comisia pentru Petiții, trebuie să discutăm despre uh, cazuri concrete. Nu să discutăm despre pacea pe pământ, ci despre cazuri concrete. Și colegul nostru uh, a spus foarte, foarte clar că așteptăm acum răspunsuri concrete din partea autorităților din Danemarca și poate cândva vor găsi disponibilitatea de a participa la o discuție din uh, comisia noastră. Vă mulțumesc, doamna Wertmann. Um, Vă mulțumesc. Am să închei și am să fiu subcintă. Vreau să mă adresez reprezentanților comisiei. Mi-aș dori ca ei să vorbească despre situația drepturilor omului. Toată lumea știe ce se întâmplă în Danemarca din cauza acestei, uh, uh, acestui opt-out. Da, Peter. Încă o dată o imagine foarte clară. Vreau să spun succent că noi nu putem să reacționăm decât față de conținutul care ne-a fost trimis de către petiționari. Și noi în raport nu putem să scriem decât ceea ce am auzit, am văzut și am aflat noi înșiși. Nu e vorba despre părerea noastră personală. Vreau ca acest lucru să fie foarte clar, mai ales pentru colega noastră. Căci nu cred că trebuie să fim întrebați ce credem noi personal. Da, statistici. Ar fi foarte bine dacă am avea statistici. Dragi colegi, dar nu cred că se pot face statistici, deoarece discriminarea nu este uh, atestată, nu există documente în ce privește cazurile de discriminare. Ați spus că ne-ați spus așa ceva, citez, că exista ceva adevăr în ce privește că judecătorii danezi preferă să acorde custodia copilului uh, părintelui de naționalitate daneză. Și eu cred că instanțele daneze uh, sunt părtinitoare, pentru că preferă ca copiii născuți în Danemarca să rămână în Danemarca. Încheiesc citatul. Asta doar ca să vă reîmprospătesc memoria puțin. Îmi cer scuze, nu sunt uh, proastă, mi-aduc aminte foarte bine cele spuse de cineva și apoi în ce privește cazul austriac. Părinții lui Oliver niciodată nu au fost căsătoriți, trebuie spus acest lucru. Și vreau să vă aduc aminte despre declarația din 21 decembrie 2012, doamnă președinte. Unul dintre cei două, doi judecători prezenți și exista și a treia persoană. Nu știu cum să spun în engleză, dar acestei a treia persoane i s-a cerut doar să vină și să asiste, nu știu cu ce calitate și a existat un judecător care era expert în drepturile omului. Și când vorbeam despre cazul acestui copil și dacă a fost răpit sau nu în ochii legii daneze, e bine, am făcut trimitere la ce a spus acest expert. Și vreau să închei cu ce a spus colegul Iturgais. Noi ne dorim să existe o audiere specială cu reprezentanții petiționarilor și ai autorităților daneze. Vrem să înțelegem în sfârșit ce se întâmplă și vrem să încercăm să îmbunătățim situația semnatarilor petițiilor și îndeosebea copiilor implicați aici. Mulțumesc, doamnă Vetman. Nu, a fost primul schimb de opinii, spune doamna președinte, pentru că doamna Aucan cere cuvântul. Dar vreau să adaug, indiferent ce spune doamna Vatman nu a încheiat citatul. Eu am mai spus, așa stau lucrurile în toate țările. Vă rog și cer să existe statistici. Sunt con... Da, vedeți însă cum stau lucrurile, de aceea nu găsiți statistici, spune doamna Augen. Nu-mi vine să cred că numai în Danemarca se întâmplă așa. Doamna președinte roagă pe doamna Aucan să fie înțelegătoare. Vă mulțumim pentru dezbatere, pentru intervenții. Vom invita din nou autoritățile daneze. Vom încerca să avem o dezbatere cu implicarea tuturor părților. Deocamdată cred că nu mai avem nimic altceva de adăugat. Vă mulțumesc tuturor! abbiamo chiuso i lavori di oggi perché am încheiat cu ordinea de zi de astăzi pentru că punctul în ce privește raportul de cetățenia în Europa trebuie să fie amânat, deoarece abia astăzi, la 12.30, am primit un e-mail în care mi s-a comunicat numele raportorului. Această numire va fi supusă către aprobare coordonatorilor și vă vom comunica o și dumneavoastră mâine. Rog pe coordonatori să nu plece din sală pentru că a venit momentul să înceapă reuniunea noastră.